Madame la Présidente. Doamna președinte. Chers collègues, je vais vous demander de... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Trecem la voturi. Est-ce que tout le monde est prêt? Non? Merci de prendre plus. Sunteți gata? Nu încă? Vă rog să luați loc. vous avez l'heure s'il vous plaît. Stimați colegi, începem ședința de vot cu raportul domnului Albrecht, protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. Nu s-a înregistrat niciun amendament și nicio propunere de respingere, deci declar actul legislativ adoptat în conformitate cu acordul dintre Parlamentul European și Consiliu. Domnule Albrecht, doriți să las cuvântul. Thank you. Dear colleagues. Dragi colegi, dați-mi voie să spun două vorbe. Adoptarea acestui regulament privind protecția datelor reprezintă un mare pas înainte pentru Uniunea Europeană